Și acum dau cuvântul domnului Vlasac. Děkuji, pane předsedo, pane komisaři, dámy a pánové. Dovolte mi de... Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar, dragi colegi. Mai întâi aș dori să mulțumesc tuturor colegilor mei pentru cooperarea nemaipomenită pe care am avut-o și aș dori să vă mulțumesc și pentru dezbaterea constructivă pe care am avut-o. Pentru a încheia această dezbatere, am câteva observații de făcut. Fondurile structurale au fost create pentru a echilibra diferențele care există între diferitele regiuni. De aceea, aceste fonduri trebuie să fie utilizate în scopuri de convergență ale obiectivului 1, spre exemplu. Și alte regiuni pot beneficia de aceste fonduri, pentru că vor exista astfel mai multă cerere, va exista astfel mai multă cerere pentru produsele lor. Deci trebuie să întărim investițiile în cadrul obiectivului 1 pentru a crea astfel uh, o categorie intermediară foarte puternică care să poată beneficia de finanțare. Pentru că nu văd niciun motiv pentru care nu am putea acorda aceste fonduri. Apoi, mecanismele care există la, în cadrul obiectivelor 1 și 2 sunt mecanisme pe care le salut. Pe de altă parte, sunt de asemenea convins că este crucial să uh, ținem seama de modul în care se dezvoltă piețele și trebuie să ne asigurăm că vom fi în continuare competitivi, fără de care ne vom afla într-o situație proastă pe piețe. Și dacă oamenii nu primesc finanțare din partea Uniunii Europene, atunci vor fi dezavantajați. Ar fi o idee bună dacă beneficiarii finali ar putea fi regiunile, municipalitățile, regiunile, uh, aceste autorități locale vor avea astfel posibilitatea de a investi în uh, uh, proiecte menite să sporească dezvoltarea. Și deci, iată, aceasta este direcția în care trebuie să mergem și cu siguranță că va fi un pas mic pentru fondurile uh, structurale, însă va fi un pas mare pentru Uniunea Europeană. Doamna Sanchez Schmidt. Madame Sanchez Schmidt. Merci, Monsieur le Président. Mulțumesc, domnule președinte. Astăzi Europa este în situație de criză financiară, macroeconomică, socială și morală cetăenii eh, percep Uniunea Europeană ca pe un dușman care impune reguli drastice și nu văd eforturile Uniunii Europene de investiții pentru creștere, pentru integrarea celor mai dezavantajai eh, și pentru a echilibra, din punct de vedere al dezvoltării, regiunile. Vom vota pachetul privind guvernana economică care prevede măsuri eh, uh, înțelepte pentru pactul de stabilitate, pentru stabilizarea finanțelor publice și pentru a permite reluarea creșterii. Politica de coeziune este cel de-al doilea pilon pe care trebuie să se sprijine această creștere, o creștere durabilă, inteligentă și cu caracter de incluziune. Guvernanța economică și politică de coeziune sunt cele două uh, uh, ale medaliei și merg mână în mână. Iată de ce trebuie să ne batem pentru această politică, pentru a-i menține bugetul, pentru a convinge statele membre că politica regională nu este un lux, ci o necesitate. Mizele negocierilor bugetare pentru următoarele perspective uh, financiare sunt numeroase. Trebuie să dorim în continuare o politică de coeziune europeană integrată și ambițioasă, mai simplă și mai vizibilă, care să sporească coeziunea teritorială și care să țină cont pe bună dreptate de toate regiunile. Aici sprijin propunerea făcută în raportul PIPEL care propune crearea unei categorii intermediare pentru regiunile al căror PIB este între 75 și 90% din media europeană. Această categorie va permite multor regiuni care se confruntă cu probleme structurale și de creștere să uh, se bucure de un tratament echitabil și echilibrat. Bineînțeles, vreau să pun accentul încă o dată pe importanța sporirii cooperării teritoriale europene, care reprezintă punerea în fapt a ceea ce a spus uh, Robert Schuman, uh, Europa nu se va face dintr-o dată, uh, ci prin eforturi comune, creând o solidaritate de fapt. Acest lucru era adevărat acum 60 de ani și rămâne în vigoare și în ziua de astăzi. Mulțumesc foarte mult și nu în cele din urmă, dau cuvântul domnului Stavrakakis, raportorul nostru. Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi. Vreau să felicit pe toți raportorii pentru că astă, astăzi am avut posibilitatea de a discuta dimensiunea viitorului politicii de coeziune. Aș dori să mă refer puțin la raportul domnului Piper. Acolo este stabilită gândirea de este, este ilustrată gândirea Parlamentului European în ceea ce privește arhitectura politicii de coeziune post-2013. Nu este prim, pentru prima dată când uh, ne definim poziția. Însă, de data aceasta, iată, discutăm totul din perspectiva bugetară. Nu vom renunța la politica de coeziune. Este nevoie ca aceasta să fie legată de o bugetare adecvată. Avem nevoie de acordarea unei atenții speciale acelor regiuni care se află într-un impas uh, de dezvoltare. Trebuie să dăm dovadă de flexibilitate și avem nevoie de prevederi standard pentru accesarea fondurilor. Trebuie ca oamenii să beneficieze de aceste fonduri, indiferent cât de departe se află, spre exemplu la periferie sau în insule. În ceea ce privește categoria intermediară, grupul meu sprijină această idee și cred că Parlamentul în ansamblu o sprijină ideea unei categorii intermediare. Sunt perfect de acord cu ceea ce a rostit astăzi domnul Han. Avem nevoie de această categorie intermediară, de tranziție, fiindcă, iată, astfel putem să oferim asistență regiunilor într-o manieră simplificată și transparentă, ținând cont de diferitele niveluri ale dezvoltării regionale trebuie să facem un lucru foarte, foarte clar, să spunem un lucru foarte clar, că în Uniune înțelegem care este realitatea în vremuri de criză. Mulțumesc. Președintele, mulțumesc. Dragi colegi, dezbaterea comună este declarată închisă. Vom vota pe acest subiect și pe multe altele astăzi la ora 12. Până atunci, reuniunea se suspendă. Votul va începe așadar în 10-12 minute. Mulțumesc!